Okay. It seems that Mr. Casini is on his way. So... Domnul Casini vine imediat. Deci îl vom aștepta să ni se alăture. Mulțumesc în mod oficial domnului Timothy Kirkhope, care m-am întâlnit adineauri și mi-a spus că Uh, i-a fost foarte greu să prezidezi o ședință ieri, pentru că a fost un vot destul de complicat, mai complicat decât cel de azi dimineață. Vă mulțumesc, domnule, domnule Kirchhoff. Grazie, mi scuso del ritardo, ero in corso la commissione della commissione AFCO che presiede. Eh, cer scuze, eram în prezidiul comisiei AFCO și nu puteam să plec înainte de încheierea lucrărilor. Vă amintesc că din uh, motive de confidențialitate această reuniune a noastră uh, Eh, va fi transmisă pe internet. Eh, e vorba de o reuniune comună mai multor eh, comisii și astăzi deschid lucrările acestei reuniuni în calitate de președinte AFCO. Vi s-a împărțit deja ordinea de zi, dacă nu aveți observații, o putem considera aprobată două cuvinte de introducere înainte de a da cuvântul, în primul rând, președintelui Comisiei Libe. Cum știți cu toții, programul de Stockholm a fost lansat de Consiliul European încă mai înainte de tratatul de la Lisabona. Apoi a fost uh, uh, în momentul tratatului de la Lisabona, Consiliul indicase deja spațiul de libertate, securitate și justiție ca problemă fundamentală a integrării în Uniunea Europeană. Sigur că e vorba de a răspunde acelor provocări globale care privesc în primul rând Uniunea Europeană și aplicarea, uh, punerea în aplicare a statului de drept, a drepturilor umane uh, și uh, prevederea eventual de măsuri represive de, care țin de siguranță pe vremea reuniunii de la Tempere din 2009 și celor din 2004, ă, astăzi situația era alta. Astăzi și este o noutate. Există un parlament care are un rol mult mai important. N-a devenit doar colegislator împreună cu comisia, ă, care, este, dar este dotat de putere de, ă, cu o putere de inițiativă generală și intervine în redactarea tratatelor. De asemenea, Curtea de Justiție are un rol întărit, există o cartă a drepturilor fundamentale care a fost ridicată la nivelul de normă juridică la fel de importantă ca tratatele și, în fine, tratatul de la Lisabona eh, conține prevederi importante în această privință. Consiliul European a anunțat eh, în sensul articolului 68 din Tratatul de Funcționare al Uniunii eh, că va programa Uh, noi prevederi legislative în privința spațiului de libertate și justiție și cred că noutatea funcțiilor care au fost atribuite Parlamentului în uh, cere din partea noastră o atenție deosebită uh, asupra acestor probleme și vă amintesc că pe 21 mai am avut o discuție pregătitoare uh, Proiectul de raport elaborat de cele trei comisii eh, va fost deja distribuit și acum vă propun să trecem la o primă examinare a acestei eh, redactări și în eh, timp foarte strânși trebuie să ajungem foarte repede la aprobarea unui text. Cred că uh, mi-am uh, îndeplinit misiunea de introducere și voi da imediat cuvântul celorlalți raportori. Uh, voi lua din nou cuvântul la sfârșit. Deocamdată, Pilar vă poate prezenta mai bine decât mine raportul. Mulțumesc, domnule președinte Cazini, și mulțumesc uh, tuturor participanților la această reuniune comună AFCOLIBE. E vorba de un nou exercițiu eh, de colaborare intraparlamentară, conform articolului 51. Nu este prima dată când am facem acest lucru, am eh, lansat primul raport parlamentar privitor la raportul de la Stockholm. În momentul acesta respectăm angajamentele pe care ni le-am luat și eh, ne apropiem de încheierea acestui, acestei sarcini. Tratatul de la Lisabona, aprobat în 2009 în uh, președinția suedeză, uh, a prevăzut spațiul uh, justiție-siguranță ca o prioritate. În consecință, normele care derivă din dezvoltarea acestui spațiu de siguranță, justiție și libertate devin de competența Tribunalului Uniunii și este un lucru fundamental pentru politicile UE, iar noi uh, sprijinim această direcție și prin raportul efectuat în acest grup. Este momentul să efectuăm o revizuire și să facem acest lucru cu simț critic pentru a putea propune în dezvoltări viitoare uh, îmbogățind cu criticile noastre uh, progresele făcute până acum, uh, trebuie să evaluăm nivelul de concretizare și să uh, precizăm propuneri uh, pentru viitor. Vă amintesc că într-o primă fază a uh, raportului originar ne-am pus o serie de întrebări care acum intră în oarecare contrast cu acest program. Ce rezultate concrete a cunoscut programul nostru și a doua întrebare, trebuie sau nu să ne modificăm perspectiva față de ce am obținut până acum printr-un nou program care să urmeze programului de la Lisabona, cum a amintit și președintele Casini, programul de la Lisabona venea după programul de la Haga din 2009, la rândul lui succesor al programului adoptat la Tampere în 2004 în privința spațiului justiție, libertate, s-a început conform tratatului de la Amsterdam. După tratatul de la Lisabona, regulile jocului s-au schimbat și acest lucru poate avea efecte determinante asupra uh, viitorului apropiat. Am făcut o primă schiță, o primă tentativă care poate fi bunătățită. Vorbim de acest raport comun. Uh, în care noi susținem că s-au făcut pași înainte pe acest parcurs birocratic, dar multe din aceste dezvoltări la nivelul cooperării în materie penală încă nu sunt puse în practică, mai ales în ceea ce privește drepturile persoanelor suspectate sau acuzate de ceva. Cum vă spuneam, s-au făcut pași fundamentali înainte, am pornit ratificarea la nivel european a Convenției privitoare la drepturile umane, dar în această fază actuală a lucrărilor, acest mesaj poate să aducă deziluzii cetățenilor. Au avut loc dezbateri privitoare la drepturile fundamentale, dar există și o dilemă, așa numita dilemă de la Copenhaga cerințele de acces în Uniunea Europeană nu corespund totdeauna cu controle eficace ale protejării libertății și drepturilor cetățenești. În ceea ce privește protecția datelor, noi am împărțit pachetul în două secțiuni, regulamentul și directiva. Ne dăm seama de importanța de a uh, dispune de niște cerințe solide pe care să le uh, folosim în negocierile Uniunii Europene cu uh, state terțe. În privința liberii circulație a persoanelor, cererilor de azil și așa mai departe, au fost mai multe tentative de ratificare între statele membre ale unor acorduri, Eh, s-a vorbit de zona Schengen, că constituie unul din progresele importante ale Uniunii până în momentul de față. În privința siguranței am registrat pași eh, înainte, dar și provocări în eh, acest mișcare crescândă a populismului care încearcă să uh, cultive un sentiment de angoasă, de spaimă față de noi amenințări eventuale. Uh, avantajele unui succesor al programului de la Lisabona trebuie însă subliniate. Oricum, există deja o bază uh, în privința uh, rolului Parlamentului European în precizarea viitoarelor politici privitoare la spațiul de siguranță, justiție și libertate. Firește, uh, Eh, era vorba de o logică interguvernamentală care nu se mai potrivește cu tratatele actuale, cu tratatul de la Lisabona, care a făcut din tratatul de la, care a făcut din Parlamentul European un actor cu rol decisiv. Deci nu mai putem accepta această abordare interguvernamentală și deplângem faptul că concluziile de la ultimul Consiliu Uh, precizează o bază juridică și un scadențar uh, pentru Consiliu ca să prezinte noi orientări anul viitor. Vă citez concluziile uh, în engleză. În pregătirea acestui eveniment, președințiile sunt invitate să înceapă un proces de reflecție la Consiliu, iar Comisia este invitată să-și aducă contribuția adecvată la acest proces. Se spune, nu se vorbește aici, despre Parlament nicăieri și nu se poate așa ceva. Pues, că se ignore la importanța de la Nu e acceptabil nici să se ignore importanța contribuției aduse de parlamentele naționale, pentru că <clears throat> uh, Respectând tratatul de la Lisabona, Comisia Libe a organizat în fiecare semestru uh, reuniuni cu reprezentanții parlamentelor naționale. Cu toate parlamentele naționale, uh, fie ele unicamerale, bicamerale, cu toții trebuie să joace un anumit rol în uh, punerea în practică, în uh, aplicarea legislației create în acest spațiu de libertate, justiție și În plus, rolul Parlamentului European face parte din această lisabonizare a actelor prevăzute la al treilea pilon. De aceea, documentul pe care l-am uh, pus în circulație ca să-l dezbatem definește sau precizează anumite puncte și vă rezum foarte repede. Uh, uh, Eh, nu s-a dovedit suficientă ambiție pentru eh, punerea în practică a marilor obiective ale tratatului de la Lisabona, în fine, dilema de la Copenhaga, în ceea ce privește cooperarea judiciară eh, în domeniul civil și penal. După noi este important să se sublinieze încrederea și recunoașterea reciprocă în pachetul de garanții procesiune, procesuale, fiindcă să nu uităm că această legislație armonizată europeană uh, uh, este uh, plină de noutăți și Parlamentul a dat o definiție a noțiunii de criminal offense, încălcare a legii. E un punct de reper, o bornă importantă, de o importanță enormă, nu numai simbolică. În privința siguranței interne a existat un studiu ad hoc adoptat în 2010, dar este necesar să întărim cooperarea între forțele de poliție cu colaborarea Europolului. Inițiativa Comisiei nu a fost dusă încă până la capăt și, în fine, chestiunile privitoare la frontierele interne și la libera circulație în spațiul uh, Schengen, s-a făcut un pas uh, important înainte, s-a deblocat așa numitul pachet uh, Schengen într-un trialog dificil, trebuie să subliniem că România și Bulgaria încă nu fac parte din zona Schengen, în ciuda faptului că au făcut tot ceea ce uh, în mod legitim consideră că ar fi de datoria lor. În ce privește dreptul de azil, și aici s-a deblocat uh, pachetul, s-au făcut pași înainte importanții în privința migrației. Acum e nevoie să încheiem uh, uh această activitate pornită împreună cu parlamentele naționale, chiar dacă uh, uh, din partea Comisiei încă nu am avut toate inițiativele necesare. În concluzie, vreau să subliniez importanța unei provocări uh, care este cea a formării, nu numai a, în spațiul juridic, a procurorilor, nu numai a judecătorilor din statele membre, ci întregului ansamblu de profesii legate de practica dreptului. E vorba de antrenamentul pentru practicarea acestor profesiuni e necesar pentru ca în spațiul Uniunii Europene să se producă schimbările așteptate și în privința viitorului uh, care Uh, e rezervat spațiului uh, de libertate, justiție și uh, siguranță. Am rezumat foarte grăbit aceste lucruri. Găsiți toate aceste idei în prima formă a proiectului realizat împreună de reprezentanții celor trei comisii, conform articolului 51 din regulamentul de procedură pe care noi dorim să-l ducem până la sfârșit. Mulțumesc, domnule președinte, pentru intervenție. Aș spune că uh, domnul Berlinguer, raportor uh, din partea Comisiei, ne poate uh, vorbi și dezvolta partea care le revine din raport. Mulțumesc, domnule președinte. Cu această ocazie aș dori să nu repet înaintea dumneavoastră uh, indicațiile uh, date în scris în proiectul de raport uh, comun al celor trei comisii pe care îl supunem aprobării dumneavoastră uh, și care a fost repartizată conform competențelor fiecarei comisie parlamentară. Mm, chestiunile de drept privat, de drept civil și materia care se referă la specificul nostru și e inutil să repet ceea ce am scris acolo. Voi încerca să surprind esența unei inițiative ca aceasta care își propune să examineze uh, cât drum s-a parcurs de la programul de la Stockholm în aria europeană în privința justiției, libertății și uh, securității. Uh, și noi ar trebui să uh, avem o influență asupra acestei activități. Au existat câteva inițiative care uh, amintesc o zonă europeană comună, cum ar fi Stockholm sau zona, area europeană a cercetării, a educației superioare și în fine mai sunt. Dar în felul acesta se construiește Europa rezultatul a fost extrem de interesant pentru că multe din activitățile care înainte reveneau fiecărui stat au fost acum asumate la nivel european. Însă rezultatul practic al acestei inițiative, care din punct de vedere politic are o importanță enormă, rezultatul practic uh, mi se pare sub așteptări. Fiindcă în domeniile la care m-am referit, noi avem prea puțină Europa, nu avem suficientă Europa și încă mai prevalează activitățile uh, desfășurate direct în interiorul fiecărui stat. În timp ce obiectivul, ca să revenim la programul de la Stockholm, este să favorizăm o maximă uh, mobilitatea cetățenilor europeni pe teritoriul european, iar noi nu am atins maxima mobilitate posibilă și acest lucru este stabilit drept un drept al cetățenilor cetățeanului european. Din păcate, un drept mai mult pe hârtie decât în realitate. Un alt element de noutate care se află în spatele programului de la Stockholm este că astăzi ă, ă, cei care activăm în Parlamentul European ă, suntem direct afectați de rolul justiției, de rolul dreptului și există o legătură Uh, încă insuficient mm, evaluat între justiție, aspecte care țin de drept, și creșterea Europei. Cea mai mare dramă a Europei de astăzi este uh, faptul că nu reușește să crească. Uh, oamenii nu lucrează, ne aflăm într-o situație dramatică pe care Europa n-a mai cunoscut-o până acum și pe care poate o subevaluăm, cel puțin în anumite părți ale Europei, începând cu țara mea. Această problemă a devenit o adevărată dramă. Începem să înțelegem că una din condițiile creșterii este învățământul, cercetarea. Altă condiție este funcționarea în Europa a uh, sistemului complex al justiției, fiindcă fragmentarea pieței justiției, conviețuirea unor elemente uh, disparate Uh, extrem de fragmentată, nu favorizează dezvoltarea continentului nostru, nu pune continentul nostru în situația de a uh, rezista la competiția pe plan mondial cu giganți, cum ar fi China, Statele Unite, Brazilia și mm, țări pe care le știți, pentru că noi suntem fărmițați. Trebuie să subliniem astăzi că trebuie să fim mai europeniști decât ieri. Să înțelegem că bogăția diferențelor, care este o bogăție, nu trebuie să se transforme într-o serie de dificultăți în calea obiectivelor noastre generale. Nu uh, drept nu vreau să spun că dreptul trebuie să se supună regulilor economiei, dar trebuie să favorizeze creșterea economică a societății. inteligența care a caracterizat construcția europeană a fost să nu se facă uh, sub egida legii uh, această armonizare, ci să se sprijine pe recunoașterea reciprocă, pe încrederea într-un sistem juridic al unui stat față de uh, alt stat. E o formă nouă care uh, construcția tradițională a statului nu era cunoscută, pentru că legea provenea de undeva de sus și era impusă justiției. Astăzi, spațiul de justiție se impune și prin norme de lege, dar mai ales prin implementarea lor, prin felul în care aceste legi devin practică cotidiană în exercițiul ocrotirii drepturilor. De aceea am pus problema recunoașterii reciproce. E vorba de recunoașterea reciprocă a deciziilor luate într-o altă țară. Se va putea obține doar dacă există încredere reciprocă, pentru că altfel un stat nu va accepta hotărâri luate în afara regulilor democrației. Acum, la baza tuturor acestor lucruri este crearea unui sentiment comun care nu se face prin lege, vorba de cultura juridică comună, modul de a gândi raporturile e, juridice, de a cultiva un spirit în virtutea căruia magistratul italian sau englez să se simtă, în primul rând, magistrații europeni, avocatul italian sau englez să se simtă avocații europeni, iar Eh, cetățeanul care își revendică drepturile să poată face acest lucru în toate statele europene. Acesta este esențialul. Eh, noi eh, am propus o serie de măsuri precise, vă voi evoca doar una foarte frumoasă, norma care privește succesiunea, pentru ca cu toții ah, devenim la un moment dat subiecții ai unei succesiuni și de la o frontieră la alta. Este o infinitate de prevederi diverse. Dacă cineva ar trebui să cumpere online uh, uh, în altă țară, acest drept de cumpărare și de vânzare trebuie uniformizat. Nu poți să cumperi ceva în străinătate fără ca regulile să fie uniforme sau ne gândim la dreptul Uh, muncii. Noi vrem mobilitatea uh, lucrătorilor, dar lucrurile nu se potrivesc sau dreptul um, uh, corporatist nu are aceleași reguli peste tot. Acesta e, după mine, lucru fundamental. Împreună cu crearea de noi norme care să apropie între ele sistemele, nu să le armonizeze în mod forțat, ci să le apropie unul de altul, trebuie să crească ideea că uh, cei care interpretează norma de lege, magistrați, avocați, ă, asociații civile, ă, cu toții trebuie să fie impregnați de cultură juridică. O politică de formare, de pregătire, de educare a operatorilor din domeniul dreptului devine indispensabilă și, aș spune, uh, mi s-a făcut uh, un semn că trebuie să închei. Până acum noi ne-am interesat mai mult de formarea magistraților și e bine, pentru că magistratul este punctul de sosire, ultimul punct de sosire din perspectiva cetățeanului, care îl susține pe cetățean în apărarea uh, drepturilor lui este însă avocatul, practicianul și în acest domeniu armonizarea e la un nivel foarte scăzut deci s-au făcut unii pași, dar trebuie să privim uh, mai curând spre viitor decât spre trecut și trebuie să ne ocupăm de acest element foarte important. Mai este un element de cultură instituțională, juridică, care este fundamental. Noi, legislatorii, poate aș spune noi juriștii, credem că singurul drept este dreptul material, dar noi vorbim de drepturi drepturi care creează o așteptare legitimă din partea cetățenilor. Dar dacă dorești să construiești un program comun și vrei să permiți ca dreptul respectiv să uh, fie uh, pus în practică, există obstacole imense pentru a trece de la o legislație la alta, dintr-un stat în altul. Uh, iar greutățile sunt de ordin procedural, care gâtuie, blochează orice pas. Ă, ă, aici există o carență culturală de fond și o subevaluare a importanței procedurii. Acest Uh, lucru ne împiedică să devenim uh, un spațiu în care procedurile să fie foarte apropiate una de alta și trebuie să creștem în această, directică, în această direcție pentru că asta înseamnă cetățenie europeană. Există o criză actualmente uh, față de această conștiință europeană. primul mod de depășire a crizei este să facem să crească Europa, să le dăm oamenilor de lucru, altfel na, să producem bogăție europeană. Al doilea lucru este să facem în așa fel încât cetățeanul din Franța, Italia uh, sau din altă parte să se simte european. Uh, cetățenia europeană poate fi favorizată dacă programului de la Stockholm noi îi vom da un impuls mai mare prin studierea rațiunilor pentru care multe norme există, dar nu sunt aplicate. Cuvântul nostru de ordine trebuie să fie implementare. Eu am fost parlamentar în țara mea, într-un parlament național. Uh, Eh, acolo, în primul rând, trebuie să vorbești. De-aia îi și spunem Parlament. Dar a doua aspirație este să produci legi. Da, noi nu mai putem să gândim așa. În timp ce uh, propunem o lege, trebuie să ne gândim cum să facem ca ea să fie bine uh, implementată. Aceasta este axa portantă a programului de la Stockholm. Uh, și uh, acest lucru se reflectă în documentele pe care le-am supus atenției dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului Berlinguer. Eu am uh, făcut o introducere metodologică foarte rapidă, încercând să arăt cum intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona face să se schimbe perspectiva noastră asupra spațiului de libertate, justiție și siguranță, dar poate că trebuie să adaug uh, Uh, uh, ceva și să mă refer la câteva aspecte specifice. Libertatea, siguranța, justiția presupun democrația. Aici nu mai există dubii. Și în uh, tratatul de la Lisabona sunt prevederi specifice și ca și în programul de la Stockholm există precizat rolul eh, instituțional de pildă al statelor naționale. Pentru că o problemă care încă nu este rezolvată astăzi este rolul privitor la controlul subsidiarității și proporționalității. Însă, eh, cu toții avem aspirația ca statele naționale, parlamentele naționale să contribuie la integrare europeană. Cum? Uh, Uh, nu creând un al treilea parlament, ci uh, lăsând intacte prerogativele proprii Parlamentului European, uh, aici este un lucru care încă nu e rezolvat. În fine, o lege electorală uniformă, un punct care nici el nu a fost rezolvat. Nici în această legislatură, în ciuda unor încercări, reguli practice pentru ca alegerile să fie mai ordonate sau făcute. Da. Uh, și acesta rămâne un capitol uh, nerezolvat în întregime. În fine, inițiativa cetățenească europeană, noi vorbim despre asta ca despre o mare inovație. Da, nu mi se pare că mm, conștiința populară europeană mm, percepe importanța acestei inițiative, drept de inițiativă uh, a cetățenilor. Uh, mai este încă mult drum de parcurs și uh, am întârziat crearea acestui instrument important. Uh, cred că am spus tot ce era necesar ca introducere și acum voi da cuvântul colegului Guerrero. Gracias, eh, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc eh, raportorilor pentru acest proiect de raport. Avem eh, proiectul de raport provizoriu și ca de obicei, cred că trebuie să ajungem la un echilibru, sublinind uh, și părțile negative, chiar dacă în acest caz trebuie să fim sinceri și să, și să recunoaștem faptul că neajunsurile sunt semnificative. Inițiativa cetățenilor, uh, ați vorbit despre acest, această platformă, mai are cale lungă de bătut până la a dovedi cetățenilor eficiența și nu avem încă o propunere din partea Comisiei pe baza inițiativei cetățenești. Niciuna dintre inițiativele de până acum nu au trecut, uh, nu au străbătut întreg procesul și nu au fost finalizate iar niciuna dintre uh, inițiativele cetățenești până acum nu au dus la o propunere legislativă din uh, partea Comisiei în ceea ce privește aderarea la Convenția privind drepturile omului a Uniunii Europene. Ar trebui să fi finalizat deja acest proces până la finalul mandatului actual. Dacă avem noroc, va mai dura numai patru ani până la finalizarea și ratificarea completă în statele membre. Bineînțeles, acest proces va fi unul uh, lung și anevoios. S-a vorbit uh, și despre problema zonei Schengen, unde, într-adevăr, s-a înregistrat uh, oarecare progres, dar, în același timp, s-au făcut și pași înapoi, în realitate fiindcă țări care nu erau uh, membre ale zonei Schengen la introducerea programului de la Stockholm, nici acum nu au devenit membre. Trebuie, aplicatele, trebuie aplicate regulile foarte strict. Da, există unele probleme, unele aspecte negative, dar să nu uităm că acestea sunt semnificative. Nu voiam să zăbovesc prea mult asupra acestui subiect, dar am dorit să ridic în discuție unele aspecte. În ceea ce privește inițiativa cetățenească, raportul uh, face referire la probleme tehnice referitoare la introducerea acestei inițiative, dar problemele depășesc aspectul tehnic. Există probleme financiare, există probleme care țin de angajamentul Comisiei în ceea ce privește demararea procesului legislativ. Și um, disponibilitatea de a răspunde acestor solicitări. S-a discutat în plenară aplicarea inițiativei cetățenești și poate că ar fi bine ca raportorii să uh, Um, să, să revadă această dezbatere și să folosească uh, unele informații de acolo. În ceea ce privește aderarea la Convenția privind uh, drepturile fundamentale, ar trebui să fim mai critici în raport în ceea ce privește rolul Consiliului în procesul de negociere. Trebuie să semnalăm faptul că așteptăm în continuare o hotărâre din partea Curții de Justiție, Curții Europene de Justiție. Da, pe de o parte, dorim și așteptăm cu nerăbdare această hotărâre și ne dorim să se înregistreze progres rapid în ceea ce privește deciziile care sunt, spețele care sunt pe rol, dar în egală măsură am putea spune că regretăm faptul că au trecut patru ani, timp în care am fi putut realiza mai mult. Poate nu am citit uh, textul foarte amănunțit, dar cred că în acest raport trebuie să se, uh, să se facă referire la îngrijorările Parlamentului European în ceea ce privește protecția datelor și în ceea ce privește uh, Uh, chestiuni legate de caracterul privat, de viața privată a cetățenilor. În contextul uh, scandalului spionaj, bineînțeles, care s-a uh, iscat și care nu, unde nu este vorba doar despre SUA versus restului lumii, sunt uh, evoluții îngrijorătoare și în Marea Britanie și nu numai în alte state membre, inclusiv Germania. s-ar putea să iasă la iveală unele informații și în legătură cu Spania. Nu dau nume deocamdată, nu vreau să arăt cu degetul nicio țară, bineînțeles, cred că va trebui să urmăm îndeaproape aceste evoluții. Să urmărim îndeaproape aceste evoluții. Iar um, în cele din urmă vreau să vă spun că domnul Casini și eu însumi la AFCO am urmărit îndeaproape întreg procesul legislativ Și am văzut uh, cât de greu este să ajungem la un consens politic uh, cu toate grupurile politice. Noi uh, am dorit să fim mai ambițioși și asta nu a fost ușor deloc. Mi-e teamă că dacă vorbim despre legislație electorală, lege electorală europeană, dacă menținem acest aspect în titlu, ne vom confrunta cu aceleași, cu aceleași probleme ca în cazul raportului DAF putem să menținem neschimbat conținutul cu referire clară la progres, iar dacă vorbim despre, le, dar dacă vorbim despre legea electorală europeană, s-ar putea să nu ne confruntăm cu aceleași probleme, dar dacă vorbim despre reguli uniforme uh, în domeniul legislației electorale, s-ar putea să ne confruntăm cu probleme serioase. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mathieu. Nu am alte cereri, spune președintele. Da, poftiți? Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Mathieu uh, a plecat din sală, dar aș putea face eu câteva comentarii. În primul rând, sunt de acord cu domnul deputat Berlinguer. creșterea economiei europene este uh, absolut necesară și uh, ea ar profita de pe urma unui sprijin juridic comun, funcționant, dacă ne gândim mai ales la dreptul comercial în Europa. E important să fie cât mai integrat. Al doilea comentariu, în ceea ce privește viitorul programului de la Stockholm. Trebuie să spun că în ultimii patru ani am avut impresia că uh, acest document conține multe lucruri pozitive. Iar noi, cetățenii europeni, în ultimii trei ani, eu am fost uh, parlamentar european, dar provin dintr-un parlament național și cunosc aceste așteptări. Dacă uh, legislația va putea să se uh, Uh, apropie, să ne gândim la interesul uh, cetățenilor și să ne gândim cum putem garanta viitorul programului de la Stockholm. Cred că e foarte important ca parlamentele naționale să aibă toate documentele, uh, să știe ce se face în această zonă și un alt mesaj pe care doresc să vi-l transmit. Încercați să uh, păstrați implicate parlamentele naționale. Uh, vă poate fi de folos. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Nu sunt alte cereri de luare de cuvânt. Poate reprezentantul poftiți. Mulțumesc, domnule președinte. Krótko chciałbym się wypowiedzieć bardzo konkretnie odnośnie zapisu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer uh, la la punctul 50, alineatul 50 din uh, proiectul de raport. Acolo se pune accentul pe un aspect foarte important. Parlamentul salută inițiativa Comisiei în ceea ce privește este tabela de marcaj europeană în ceea ce privește justiția, asigurând egalitatea în uh, domeniul uh, legislației dreptului administrativ, comercial și civil. Se spune în egală măsură că ideea consolidării calității cadrului juridic depinde foarte mult de modul în care funcționează, de buna funcționare a tribunalelor precum și de formarea judecătorilor care um, dau hotărâri juridice. În uh, ședințele noastre, ședințele comisiei noastre, discutăm adesea acest subiect și suntem de acord că persoanele care activează în justiție ar trebui să beneficieze de educație și formare solidă, nu numai judecătorii și ceilalți. Mă deranjează însă un aspect în ceea ce privește formularea punctului 50. Este vorba de ideea că dorim să, uh, să acoperim totul la nivel european trecând cu vederea faptul că există instituții naționale care fac acest lucru extrem de bine ne ocupăm noi de toate uh, sectoarele dreptului prin acest uh, tabel de marcaj european, acolo, chiar și acolo unde Uniunea Europeană nu are competențe, este vorba despre domenii uh, unde Parlamentul European are dreptul de a discuta, de a dezbate, dar nu are dreptul de a lua decizii. Haideți să nu uităm că avem o agenție a drepturilor fundamentale ale omului care uh, publică anual uh, un raport de evaluare asemenea acestuia care este cerut în acest paragraf. Mi se pare deci că nu este nu este de responsabilitatea noastră a Parlamentului European să ne amestecăm în aceste domenii unde nu avem competențe. Eu mă bucur întotdeauna că avem posibilitatea să ne întâlnim în mai multe comisii, să cooperăm în Parlamentul European, dar vreau să solicit Comisiei Libe să se gândească foarte bine la competențele sale și la uh, competențele Comisiei Jurii. Să nu să încercăm, uh, noi încercăm să nu uh, intrăm în sfera dumneavoastră de competențe și vă rog să faceți același lucru. În momentul în care există competențe exclusive a Comisiei juri, atunci uh, e clar că vom ajunge la o situație de, conflict, de conflict, ceea ce nu ne dorim, bineînțeles, nu dorim să găsim cea mai bună soluție, soluție pentru toate comisiile. Vă mulțumesc. Allora, prima de la replica... Înainte de a da cuvântul raportorilor, care au dreptul la replică și vor dori, poate, am dorit să-l ascultăm pe reprezentantul comisiei. Este cineva care reprezintă aici comisia? Da, sunt două persoane. Dacă doriți să interveniți, vă rugăm. Home Affairs. Mulțumesc, sunt de la DG Home Affairs, doamna Sipa, dar uh, vorbesc și mm, pentru colegul de la DG Justice cu care am urmărit această discuție foarte interesantă. Um, aș dori în primul rând să salut um, acest document foarte cuprinzător, bine pus la punct, pe care ni l-ați prezentat. Suntem uh, de acord, uh, așa cum au spus uh, și um, doamna comisar Reding și Malmström, comisiei dumneavoastră, suntem de acord cu părerile comisiei dumneavoastră în ceea ce privește faptul că reflexiile viitoare, în ceea ce privește viitorul programului de la Stockholm, trebuie să fie văzute în contextul noului cadru instituțional pe care îl instituie tratatul de la Lisabona. Acestea fiind spuse, înseamnă că orice proces de reflexie trebuie să implice pe de-a întregul Parlamentul European și să nu um, se desfășoare numai la nivelul Consiliului și Comisiei. În egală măsură, în momentul în care vorbim despre uh, o perioadă de reflexie strategică pe viitor, trebuie să integrăm această strategie într-un context global pentru a vedea care sunt provocările cu care se confruntă Europa la nivel intern și la nivel extern. Și făcând o legătură între acțiunile viitoare și provocările cu care ne confruntăm noi, vom reuși probabil să luăm hotărâri în ceea ce privește direcțiile de urmat pentru viitor. Trei aspecte aș dori să ridic în ceea ce privește acest proiect de raport. În primul rând este vorba despre faptul că salutăm referirea la redresare economică și legătura care se face cu aceasta și ce corespunde uh, raționamentului nostru la comisie, la nivelul uh, Colegiului de comisar și la nivelul serviciului, se face o legătură foarte clară între redresarea economică și o justiție mai eficientă, așa cum a spus uh, uh, mult mai elocvent decât mine domnul Berlinguer, dar și legătura între mobilitate și migrație și redresarea economică. Noi suntem de părere că Um, migrația nu este un panaceu, un panaceu în ceea ce privește problemele competitivității, dar joacă un rol extrem de important în acest domeniu și ne bucurăm că se face referire la rapo- în raport la uh, progresul uh, lent înregistrat în domeniul migrației ilegale. Uh, Salut uh, accentul pus pe structura de aplicare a legislației europene. Într-adevăr, acest uh, domeniu este unul nou și avem nevoie de reguli uh, bine rădăcinate și s-ar putea spune că avem nevoie de mai multă Europa, nu din potrivă, de mai puține, dar este în egală măsură adevărat că dacă aplicăm în mod serios regulile pe care le-am adoptat la nivel de colegiuitori, vom putea să instituim un adevărat, un adevărat spațiu de securitate securitate și justiție și libertate, iar în momentul și când vorbesc despre aplicare, nu mă refer doar la aplicarea uh, oficială, ci și cea materială, un domeniu unde mai este loc de mai bine și unde, bineînțeles, intenționăm să întreprindem acțiuni. În cele din urmă, domnule președinte, aș dori să mă refer la dimensiunea externă a acestui domeniu de politici, care, după cum știți, este foarte bine conturată și bine dezvoltată. Nu o să mă refer acum în amănunt la acordurile internaționale sau la parteneri- sau parteneriatul de mobilitate recent cu uh, Marocul, de pildă, dar sunt aspecte foarte importante și ar fi bine să ne aplicăm asupra lor, dat fiind că există contacte cu parteneri strategici și cu uh, țările învecinate. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, forse che le repliche... Eh, da, ne putem eh, închipui că eh, replicile raportorilor să fie în ordine inversă, poftiți. Eu personal iau act de o serie de observații care s-au făcut Eh, colegul Ferrero, care a vorbit de legi electorale uniforme și poate că are dreptate. E nevoie de o lege electorală europeană, altfel nu vom reuși. Altă observație eh, care s-a făcut aici eh, privește, poate chiar tot domnul Guerrero, privința inițiativei cetățenilor și are nevoie de ajustări uh, e nevoie și de o gândire politică adusă la zi și cum această muncă a noastră trebuie să fie de folos viitoarei activități legislative, cred că poate, în ceea ce mă privește, trebuie să notăm aceste lucruri. În fine, m-aș uh, grăbi să subliniez importanța unei norme uh, unitare pe tema emigrației, pentru că judecătorii trebuie să se simtă mai curând europeni decât național, cum spunea și domnul Berlinger, dar și frontierele, înainte de a fi frontieră spaniolă, grecă și mai departe, sunt frontiere europene. Aici eh, siguranța, libertatea și justiția merită eh, o reflexie aprofundată și asta aș dori să adaug la ceea ce s-a spus aici. Nu știu dacă uh, colegul de lângă mine ar dori să uh, adauge ceva. Da. Nota, estoy seguro, es el caso de los tres relatores. Am luat act de observațiile dumneavoastră, ca și colegii mei coraportori, de altfel. Doresc să spun că acest unghi critic este foarte necesar nu doar în ceea ce privește aspectele tehnice. Trebuie să ne concentrăm și pe felul în care sunt afectate drepturile fundamentale pe dilema de la Copenhaga, dar și pe ultimele date de care beneficiem acum în urma scandalului legat de programul PRISM și activitățile de spionaj asociate și cum afectează aceste activități uh, viața privată a cetățenilor europeni. Mai ales dacă stăm să ne gândim și la Carta uh, Drepturilor Cetățenilor care a intrat în vigoare odată cu tratatul. Există apoi nevoia de a implica mai mult Parlamentul în zona europeană de libertate, securitate și justiție, conformând în astfel mandatului acordat prin tratatul de la Lisabona. Este un domeniu cu totul nou pentru noi. Niciodată Parlamentul European nu și-a arogat atâtea drepturi ca legislator în materie penală și nu am avut niciodată atâta implicare din partea parlamentelor naționale. Este vorba despre niște provocări foarte mari, dar trebuie să le facem față. Trebuie să vedem care ar fi posibilitatea de a, stabi- de la, de a înființa un moștenitor demn de programul de la Stoc, Uh, pentru programul de la Stockholm. S-a vorbit și despre abordarea interguvernamentală. A existat un plan pentru atingerea obiectivelor pe o perioadă de 5 ani. crearea acestei zone de securitate, libertate și justiție pentru Europa. Toate acestea au fost incluse în deciziile cadru. Dar acum, în baza tratatului de la Lisabona, avem un nou temei juridic, avem noua procedură legislativă ordinară S-a vorbit despre lisabonizarea celui de-al treilea pilon, fostului pilon 3. Trebuie să discutăm care ar fi conse consecințele, dacă este nevoie de un uh, program uh, care să vină după Stockholm. Trebuie oricum să facem ca lucrurile să fie clare pentru Consiliu și pentru Comisie, că rolul nostru este foarte important și nu ne vom retrage, nu, uh, nu are niciun rost să uh, ca ei să creadă acest lucru, că noi vom da înapoi atunci când vine vorba despre aspecte legate de securitate și justiție. Eu sunt de acord cu observațiile. Sunt de acord cu observațiile făcute, luăm acte ele în ceea ce ne privește. Sunt deosebit de satisfăcut de Uh, observațiile făcute de reprezentanta Comisiei, pentru că aș dori ca munca depusă de noi și uh, convocarea în virtutea articolului 50, uh, pregătirea unei rezoluții ca cea de față. Acest efort sperăm să aibă un rezultat pozitiv și să aibă consecințe, adică dacă am constatat necesitatea de a face o evaluare mid-term a primei jumătăți a parcursului de realizare a programului de la Stockholm, evaluarea pe care am făcut-o noi până acum ă, sper să poată fi de folos și pentru receptarea ideilor care au fost expuse aici privitoare la necesitatea și la necesarele schimbări de rută. Fără să dăm totul peste cap, dar introducând o anumită sensibilitate față de temele pe care noi le-am considerat importante uh, pentru a uh, preciza o arie concretă de libertate, justiție și uh, securitate. Uh, da, mi se pare, spune președintele, că am epuizat conținutul lucrările noastre. Ne rămâne să stabilim un calendar. Propunerea este să fixăm termenul amendamentelor până la 3 septembrie astfel încât în cadrul viitoare reuniuni comune pe 23 sau 24 septembrie să putem examina aceste propuneri de amendament și să stabilim uh, votul uh, asupra acestui raport în viitoarea uh, reuniune în comun pe 14 octombrie. Uh, nu îmi rămâne decât să vă urez vacanță plăcută. Mulțumesc!